verbal al ședinței de ieri v-a fost transmis. Dorește cineva să intervină pe marginea procesului verbal? Le consider, îl considerăm adoptat? Următorul punct de pe ordinea de zi, votul privind cererea de consultare a Comitetului Regiunilor privind planul de acțiune